ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost uh, transmis. Observații, remarci? Vă rog. Nu? Ah, nu. Un abitudine, al sare. Ah, mai multă obișnuință ca la